Ah, where's my button? That one. So, guten Morgen, meine Damen und Herren. Bună dimineața, domnilor și domnilor. Da, am plăcerea să vă urez uh, bună dimineața. Ședința este deschisă și uh, vă mai spun că mm, de la orele 12 vom vota Și deci nu avem foarte mult timp la dispoziție, așa că voi, uh, vă voi atrage atenția atunci când vă depășiți uh, timpul de vorbire. Primul punct pe ordinea de zi, raportul domnului Carlos José Iturgaiz Angulo. E vorba de punerea în aplicare a directivei privind gestionarea deșeurilor. Are cuvântul raportorul pentru 4 minute. Grazie, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi să mulțumesc în primul rând secretariatului pentru munca dumnealor, secretariatul Comisiei pentru Petiții. Caroline de Her, mai ales, uh, precum și Elena Martin, sunt persoane care merită toate mulțumirile mele. Cu ajutorul lor a fost posibilă redactarea acestui raport. A trecut peste un an de când Comisia pentru Petiții a hotărât să facă un raport privind gestionarea deșeurilor. Decizia s-a luat după ce ne-am dat seama că erau foarte multe petiții prezentate de cetățeni care denunțau proasta gestionarea deșeurilor de către autorități, localizarea anumitor gropi de gunoi sau distrugerea anumitor spații naturale. Comisia pentru Petiții a trimis mai multe misiuni de investigare la fața locului pentru a vedea care este realitatea acestor uh, plângeri. Astfel am ajuns astăzi aici, în plenul Parlamentului, pentru a vă spune că mai avem ceva nerezolvat și trebuie să ne menținem vigilența în ceea ce privește punerea în aplicare a legislației existente la nivel de state membre. După cum spuneam la început, majoritatea cetățenilor europeni se așteaptă ca autoritățile publice să furnizeze niște servicii publice eficiente și eficace în ceea ce privește sănătatea, educația, transportul și siguranța, securitatea. Însă, văzând numărul crescut de petiții, ne dăm seama că autoritățile publice din multe țări sunt practic incapabile să gestioneze în mod satisfăcător deșeurile. Uniunea Europeană a adoptat foarte multe măsuri legislative aplicabile în toate țările membre. Asta pentru a garanta existența unui cadru juridic necesar pentru combaterea consecințelor inevitabile ce decurg de pe urma stilului nostru de viață. Gândiți-vă la rezidurile de la locul de muncă, de acasă, din spitale, din industrie și așa mai departe. E clar că dacă nu vom aborda aceste probleme și dacă nu vom stabili niște priorități, efectele vor fi negative și nu doar pentru sănătate și bunăstarea persoanelor, ci și pentru viabilitatea planetei și a mediului înconjurător. Multe comunități locale au îngrijorări. Asta ne arată că gestionarea deșeurilor devine o problemă gravă politică și socială iar cetățenii se așteaptă ca Uniunea Europeană să soluționeze într-un fel sau altul această problemă. Analizele politicilor de gestionare a rezidurilor în statele membre arată că există divergențe mari și uh, că de multe ori legislația europeană nu este respectată. În ianuarie 2011, Comisia a spus că s-au uh, înaintat 100 și ceva 177 de proceduri de încălcare legate de gropile de gunoi din 2001 încoace. S-a spus de asemenea că existau 619 gropi de gunoi ilegale care încă funcționau. Iar în raportul strategic privind uh, prevenirea și reciclarea deșeurilor, Comisia arată că se face tot posibilul pentru a ține, pentru a combate această problemă a gestionării deșeurilor și de asemenea se vine cu niște propuneri pe termen mediu. În acest context, domnule președinte, trebuie să ne amintim că toate aceste proceduri au ca scop respectarea legii, însă din perspectiva petenților mai sunt încă multe de făcut pentru a vedea dacă într-adevăr legea este pusă în practică. Avem directivele Uniunii Europene care reglementează evaluarea și accesul cetățenilor la informațiile privind mediul. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule raportor. Acum, în numele Comisiei, are cuvântul doamna Gheorgheva. Trei minute. Uh, thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați membri ai Parlamentului, în numele Comisiei, Aș dori să mulțumesc domnului Turgais pentru un raport foarte bun în legătură cu aplicarea directivei cadru privind deșeurile adoptată în 2008. De asemenea, doresc să mulțumesc membrilor Comisiei pentru Petiții pentru contribuțiile lor la această dezbatere foarte importantă. Comisia salută acest raport care ne prezintă fapte importante legate de starea punerii în aplicare a legislației privind deșeurile în statele membre. După cum s-a spus deja de multe ori, Punerea în aplicare de plină a legislației privind deșeurile e crucială pentru un mediu sănătos și sigur și o bază de resurse pentru industria europeană. Cu toate acestea, există probleme cu implementarea legislației și asta are ca rezultat diferențe între statele membre în ce privește gestionarea deșeurilor. Asta înseamnă că uh, Eh, de aici eh, decurg riscuri asupra mediului și asupra economiei noastre și mai ales asupra industriei de gestionare a deșeurilor. Eh, am câteva cifre, dacă doriți. În primul rând, din cauza implementării cu defecte, se pare că 72 de miliarde de euro se pierd în fiecare an. În al doilea rând, dacă materialele uh, care sunt uh, reprezintă deșeuri astăzi ar fi fost gestionate corespunzător, am fi putut evita cam 246 de milioane de tone de emisii de dioxid de carbon. Asta ar însemna cu scoaterea de piață 47 de milioane de automobile în uh, fiecare an și e vorba de aproximativ 19-31% din uh, scopurile de reducerea dioxidului de carbon în Europa. S-ar putea crea mai mult de 4.000 de locuri de muncă dacă s-ar implementa corect această directivă. Iată, cifre importante și din acest motiv Comisia este complet de acord cu concluziile raportului domnului Turgaiș, și anume că trebuie accelerate eforturile pentru implementarea completă a, exist- a legislației existente. Suntem de acord și cu faptul că Parlamentul solicită statelor membre să transpună directiva cadru fără întârzieri și să se asigure că toate cerințele acesteia sunt respectate și mai ales să se implementeze uh, instalațiile, să se construiască instalațiile de uh, tratare a deșeurilor. Comisia va continua să monitorizeze modul în care se respectă legislația în domeniu și vom ajuta statele membre în ce privește punerea în aplicare și încercăm să folosim mai bine resursele prin, identi- prin identificarea zonelor problematice uh, să rezolvăm problemele existente împreună cu statele membre și, de asemenea, examinăm posibilitățile de a consolida uh, colaborarea cu Agenția Europeană de Mediu în uh, acest uh, domeniu. În concluzie, aș spune că facem eforturi împreună cu Parlamentul pentru a rezolva problemele și suntem recunoscători Parlamentului pentru că acesta ne aduce un impuls suplimentar în, pentru eforturile noastre. Mulțumim! Mulțumim, doamnă comisar, și acum uh, vorbitorii în numele grupurilor politice. În primul rând dau cuvântul domnului Iar din partea PPE pentru 3 minute. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Acest raport se referă la îngrijorările cetățenilor în ceea ce privește probleme legate de gestionarea deșeurilor în diverse state membre. Îl felicit pe domnul raportor pentru acest document foarte bun. Unele regiuni ale Uniunii Europene se confruntă cu probleme grave în ceea ce privește gestionarea deșeurilor. Nu există măsuri suficiente pentru reciclarea, recuperarea și prelucrarea deșeurilor, iar rezultatul este munți întregi de deșeuri. Comisia noastră a efectuat vizite la fața locului. Dat fiind pericolul la adresa sănătății oamenilor, trebuie soluționate aceste probleme cât mai curând. Statele membre trebuie să transpună și să aplice legislația din domeniul gestionării deșeurilor fără întârziere. Statele membre sunt cele care sunt răspunzătoare aici. Dar și Comisia Europeană are un rol de jucat. Trebuie să intervină rapid, dintr-o fază incipientă, atunci când descoperă că statele membre nu au planurile puse la punct sau nu aplică cum trebuie aceste planuri sau acolo unde există o lipsă de voință în ceea ce privește întocmirea acestor planuri de gestionare a deșeurilor sau a aplicării acestora. Trebuie să avem și un sistem de sancțiuni și consumatorii au un rol de jucat aici. Ei ar trebui să fie încurajați să evită producerea de deșeuri și să um, trieze deșeurile pentru a încuraja un sistem uh, durabil uh, de reciclare a deșeurilor. La, în ziua de astăzi, cele mai bune deșeurile sunt deșeurile care nu sunt generate această situație ar fi benefică oamenilor, mediului înconjurător și uh, păstrării resurs- resurselor. Pe scurt, avem nevoie de un plan de gestionare și prevenire a producerii deșeurilor uh, la nivel regional. Sunt de acord cu Comisia, banii nu ar trebui, finanțarea nu ar trebui să fie alocată dacă regiunile nu au uh, un plan foarte clar de gestionare a deșeurilor. În al doilea rând, dacă autoritățile regionale nu pot întocmi aceste planuri, atunci statele membre trebuie să intervină și să dea o mână de ajutor. Iar dacă se înregistrează întârzieri, iar aici aș dori să aduc o critică comisiei, comisia trebuie să intervină pentru a se asigura că statele membre acționează rapid Europa este un loc foarte frumos, dar uh, nu dacă este plăsărată cu gunoaie. Mulțumesc foarte mult, domnule Iar. Următorul vorbitor este doamna Merkis. Dank u wel, commissaris, voor uw uh, positieve... Mulțumesc, doamnă comisar, pentru acordul dumneavoastră și pentru comentariile pozitive. În ultimii ani, în cadrul Comisiei pentru Petiții ne-am întâlnit cu foarte mulți cetățeni, provenind din multe țări, din Italia, Bulgaria, România, cetățeni care le spun că există foarte multe gropi de gunoi ilegale, însă nu am avut cetățeni doar din aceste țări. țări. Deșeurile reprezintă o problemă îngrijorătoare pentru cetățeni în multe țări. Lipsește transparența, iar cetățenii vor să știe ce se întâmplă și vor să știe cum uh, abordează această problemă autoritățile publice. Deșeurile ar trebui să devină mai degrabă o șansă decât o problemă și să acordăm într-adevăr toată atenția acestei probleme. Însă, doamnă Cristalina Georgieva, mă scuzați, uh, vă spun, nu e prima oară când uh, vorbim despre asta cere mai degrabă fapte, nu doar cuvinte. Avem niște reguli clare, sunt bune, avem nevoie de un plan de gestionare a deșeurilor, o ierarhizare și pe lângă aceste vorbe frumoase trebuie să trecem la fapte și de aceea lansăm acest apel la dumneavoastră, așa cum au spus și colegii mei, trebuie să intervenim și trebuie să fim foarte intransigenți, să avem o politică de toleranță zero, să închidem robinetul subvențiilor imediat ce sistemul nu mai funcționează. Deci trebuie să punem, să facem presiune asupra statelor și regiunilor pentru a pune în practică planul respectiv. Trebuie trași la socoteală cei care sunt uh, vinovați, trebuie impuse sancțiuni, amenzi. Deci eu cer trei lucruri care figurează și în raport. În primul rând, o politică de toleranță zero, în al doilea rând, să ajutați statele membre atunci când nu pot să o facă, ceea ce e de multe ori cazul, deci să ajutați statele membre să găsească mijloacele și uh, soluțiile necesare pentru tratarea deșeurilor. Și în al treilea rând, ceea ce e mai important, deoarece cetățenii cred transparența, deci trebuie uh, să se gestioneze deșeurile într-un mod cât mai transparent. Să știm ce e exportat, ce nu, ce e prelucrat și toate acestea trebuie să se facă în deplină legalitate. Deci cum să transformăm această problemă într-o șansă? Avem nevoie de materii prime. Știm că e un sector problematic și de aceea vă rugăm să facem tot posibilul pentru a face Europa o regiune într-adevăr modernă care să Uh, gestioneze deșeurile așa cum trebuie și să nu fim năpădiți de toate pungile de plastic. Mulțumesc! Următorul vorbitor este doamna Alfano de Lalde. La ringrazio, președinte. Mulțumesc, domnule președinte, și mult succes vă urez în funcția de uh, vicepreședinte al Parlamentului. Uh, mă bucură faptul că astăzi discutăm o rezoluție care și are originea în multele Uh, petiții care ajung la Parlamentul European uh, referitor la problema deșeurilor. Petițiile acestea demonstrează preocuparea cetățenilor europeni față de modul de gestionare al deșeurilor care dăunează mediului, sănătății și economiei, asta în uh, foarte multe regiuni ale Europei. Deși sunt de acord cu structura în general a rezoluției, spune că nu mă satisface foarte mult modul în care s-a discutat problema incineratoarelor. Se pare că datorită tehnologiei, toate problemele legate de sănătatea cetățenilor și a mediului a fost depășită complet. Până anul trecut, sau chiar anul trecut, exact în această sală, noi spuneam aceleași cuvinte în legătură cu centrale nucleare, însă astăzi ar fi dificil să mai găsim pe cineva dispus să apere energia nucleară. E oare posibil că politica nu reușește să uh, vadă mai mult de până ziua de mâine? Trebuie să așteptăm alte studii care să ne demonstreze riscurile epidemiologice supuse, uh, cărora sunt supuse populațiile din vecinătatea incineratoarelor. E vorba, până la urmă, doar de a apăra dreptul uh, cetățenilor la sănătate. Alternativele există și creează locuri de muncă. Noi trebuie să acționăm în mod inflexibil, trebuie să aplicăm directiva cu un ciclu de reciclare bazat pe uh, conceptul de reutilizare. Uh, incineratoarele se, trebuie utilizate doar după ce s-a făcut tot ce se poate. Dacă ar exista o voință politică reală, nu s-ar recurge foarte mult la incineratoare. Eu cred că Parlamentul trebuie să aibă poziții mai avansate și să se gândească mai mult la protecția cetățenilor. Eu sper că Comisia Europeană va propune criterii mai rigide și proceduri mai severe pentru uh, cazurile utilizării de incinera- incineratoare și de depozite. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum are cuvântul din partea verzilor doamna Aucan pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, dați-mi voie să vă spun că acest raport eh, este, suferă din cauza defectelor legate de tinerețe. Eh, mulți eh, Uh, colegi uh, se tem să-și critique uh, colegii de, de partid. Iată de ce raportul a rămas prea general. Ar fi trebuit poate să fie întocmit de Comisia pentru Mediu. Comisia pentru Petiții nu poate funcționa bine dacă nu renunță la mandatul politic. Cu toate acestea, domnul raportor merită felicitări, fiindcă am cooperat foarte bine cu domnia sa, ne-a ascultat și a reușit uh, să obțină un rezultat bun. Uh, și asta în ciuda condițiilor care au înconjurat acest raport. Acum, în ceea ce privește legislația, nu se ia taurul de coarne. Nu există cooperare la nivel interregional interorășenesc. Nu se ține cont de succesele registrate în altă parte. Nu se ține cont de cetățeni. Nu putem rezolva aceste probleme fără să cooperăm mai strâns cu cetățenii. Mulți cetățeni în Italia, uh, depinde, ne, se plâng că adesea sunt considerați de către autorități dușmani, o situație extrem de neplăcută. Și cred că în Bulgaria uh, sau Spania Poate situația nu este atât de gravă, dar uh, Italia, în Italia lucrurile stau cel mai rău. Ne confruntăm și cu o altă criză, criza a resurselor, iar uh, soluția cea mai uh, absurdă ar fi să aruncăm, să ne aruncăm resursele, să le depunem în grop de gunoi sau să le ardem, să le incinerăm în loc să ne ardem resursele, ar trebui să golim aceste depozite, să ne folosim de directive și să investim inteligent pentru a recicla resursele și pentru ca strategia noastră de gestionare a deșeurilor să aibă o evoluție pozitivă. Mulțumesc. Acum are cuvântul Doamna Gerling de la ECR, 3 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Eu ar vrea să salut cu tărie acest raport în numele grupului meu. Eu am fost implicată în gestionarea deșeurilor prin apartenența mea la Comisia de Mediu. Și trebuie să vă spun că a fost un raport extrem de interesant, un, un raport inovator, cu o perspectivă oarecum diferită sunt eliminate o serie din interesele clare care există. E clar că oamenii și au propriile păreri, le au de ani de zile și cu toții vor să obțină ceea ce caută, însă uneori e greu să vezi lucrurile uh, dintr-un unghi mai general și raportul tocmai asta reușește, de aceea merită lăudat. E un raport important pentru toți cetățenii care ne-au ales pe noi, iar ca eu, ca reprezentant a unei circumscripții, trebuie să vă spun că primesc reacții foarte aprinse din partea cetățenilor în legătură cu gestionarea deșeurilor. Iar noi, Parlamentul European, suntem judecați și în funcție de asta, deoarece dacă nu ne vom asigura că legile sunt puse în practică, toate vorbele noastre aici sunt inutile. Și în acest raport util și interesant e vorba de toate acestea. Bineînțeles, există mari diferențe legate de modul în care statele membre tratează problema deșeurilor și salut aceste diferențe și salut faptul că în raport este recunoscută importanța subsidiarității. Avem directiva privind uh, directiva cadru pentru deșeuri și mulți membri și amintesc că eu am locuit-o aici pe doamna Caroline Jackson, care a fost uh, raportor la această directivă cadru. Și unul din principiile la care Dumnezeu ținea foarte mult era următorul. Statele membre ar trebui să aibă cât mai multă subsidiaritate într-un cadru de obiective strânse și uh, dificile. Și din discuțiile cu doamna Jackson știu că dumneavoastră e foarte dezamăgită. Statelor membre li s-a dat acea libertate, însă acum ele nu au rezultate bune, nu ating obiectivele stabilite. Și de aceea zic, așa cum spune și în raport, nu trebuie să venim cu o serie nouă de regulamente, ci pur și simplu trebuie să ne asigurăm că cele existente funcționează mai bine. Asta înseamnă să ai un cadru legislativ. Și dacă nu vom uh, obține eforturi din partea statelor membre, nu vom face nimic. Sunt șocată de câte proceduri de încălcare există față de Marea Britanie, de exemplu. E un raport foarte bun. Cetățenii cu siguranță îl vor aprecia. În ceea ce privește energia nucleară, și asta poate fi apărată, însă cu o tehnologie bună și cu niște controle stricte și același lucru e valabil și în cazul deșeurilor. Vă mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor, în numele GUE, domnul Huntis. Un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, raportul domnului Turgais se referă la numărul de plângeri uh, ale cetățenilor care ni s-au adresat nouă comisie de petiții din două motive. În primul rând că motiva deșeurilor este una arzătoare și foarte acută și în al doilea rând statele membre din păcate nu prea au performanțe notabile în legătură cu gestiunea deșeurilor, gestionarea deșeurilor, ceea ce pune probleme în legătură cu mediul și cu sănătatea cetățenilor. Um, Acum, uh, legislația comunitară ne spune că depozitarea deșeurilor uh, este soluția care trebuie adoptată în ultimul rând, însă țări cum este Grecia, propria mea țară, întârzie soluția pe care o reprezintă reciclarea. Asta duce până la urmă la încălcarea legislației europene și până la urmă a bunului simț. Pentru că nu face decât să creeze probleme în uh, tot felul de regiuni, uh, probleme pentru sănătate, probleme pentru mediu și în uh, ceea ce privește raportul aș mai spune că acolo se reflectă faptul că în unele cazuri comisia din păcate se spală pe mâini și ignoră anumite cazuri. De exemplu, când se pregătește un plan pentru gestionarea deșeurilor, se realizează studii, se realizează eva- o evaluare a impactului asupra mediului, însă aceste studii conțin erori majore uneori și Comisia nu întotdeauna intervine. Cred că ar trebui să schimbe atitudinea, doamnă uh, comisar. Oricum, directiva cadrului este bună și ne va permite să gestionăm mai bine deșeurile. Mulțumesc și acum, din partea grupului FD, are cuvântul domnul Salavracos. Un minut și jumătate, vă rog. Εξ αρχής συγχαίρω τον συνάδελφο τον κύριο Εντρού. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, uh, aș dori să-l felicit pe domnul raportor pentru acest raport excelent pe care am, am discutat deja în comisia noastră și l-am felicitat deja la prima lectură. Cetățenii uh, europeni se așteaptă ca statul să ia măsuri, mai ales în domeniul gestionării deșeurilor. Trebuie să existe mijloacele necesare. Deșeurile sunt uh, un uh, subiect foarte grav cu efecte negative importante asupra sănătății și uh, mediului înconjurător. Conform ONU, până în 2030, Uniun, um, omenirea va trebui să, să lupte împotriva uh, Uh, efectelor sociale, de mediu și uh, deșeurilor uh, în această ordine. Nu știu dacă lucrurile s-au chiar așa, dar acest subiect trebuie să se bucure de importanța cuvenită. Iată ce vă propun, așa cum se spune și în raport, este să se pună în aplicare directiva din 2008 privind deșeurile, care stabilește reguli clare pentru ocrotirea mediului și a sănătății omului. Trebuie să încercăm evitarea unor consecințe negative în ceea ce privește gestionarea deșeurilor. Avem nevoie de resurse. Cetă- avem nevoie de resurse. Cetățenii trebuie să fie și ei uh, educați, instruiți în ceea ce privește gestionarea deșeurilor, fiindcă această problemă reprezintă și un, are și un aspect economic foarte important, astfel încât acest dosar trebuie să se bucure de o atenție, de atenție în toată Europa. Mulțumesc! Acum are cuvântul domnul Mölzer. 2 miliarde de tone de deșeuri. Patruzeci de milioane de tone de deșeuri așa numite speciale. Eu cred că aici relativizăm oarecum rolul Chinei, ca mare producător de deșeuri. Când știm că Statele Unite le Unitele Americii sunt un lider în materie de reciclare, ne putem pune clar întrebări. Și cu siguranță nu putem sta cu brațele în sân. De foarte multe ori exportăm deșeuri electronice. Să nu vorbim aici despre cantitatea de peturi care sunt trimise în China din Germania – sunt folosite ca balast, ă, sunt după aceea reciclate și ajung în materiile textile. Peturile sunt o materie primă, însă din păcate prea puține materiale sunt recuperate sau reciclate. Transportul deșeurilor în Europa e, un, ă, e o problemă, precum și depozitarea și stocarea acestora. Lipsesc controle consolidate, mai ales în ceea ce privește deșeurile electronice. Aici, principiul esențial este poluatorul plătește. Cred că, într-adevăr, nu se respectă legea. E, și să nu mai vorbim despre deșeurile nucleare și stocarea acestora. Deci încă un argument pentru a nu mai construi alte centrale. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum Doamna domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și raportorului, domnului iturgaiz pentru documentul pe care l-a elaborat. Este vorba de un raport din proprie inițiativă a Comisiei pentru Petiții, născut din um, necesitatea de a răspunde mai bine cetățenilor care s-au adresat Comisiei cu o mulțime de petiții care cuprindeau exemple, ba chiar uh, denunțuri în legătură cu aplicarea incorrectă a dreptului comunitar în domeniul mediului și mai ales în ce privește gestionarea deșeurilor. 114 petiții într-o perioadă de timp destul de scurtă, care provin din 16 state membre, cu uh, majoritatea cazurilor în țări cum ar fi Spania, Irlanda, Italia sau Grecia. Denunțul uh, recurent este cel care privește faptul că uzinele de incinerare nu sunt folosite corect. Asta înseamnă că cetățenii nu sunt informați în legătură cu a faptul că se pot utiliza tehnologii avansate în acest domeniu. Sectorul gestionării deșeurilor este foarte important, mai ales că noi traversăm un moment foarte delicat, o criză financiară la nivel mondial care devastează Uniunea Europeană. După cum a repetat de multe ori Comisia, care a elaborat aici multe studii aprofundate, o utilizare diferită a resurselor reprezentate de deșeuri ar duce la o niște economii pentru Uniunea Europeană de mai mult de 72 de miliarde de euro și ar crea locuri de muncă pentru mai mult de 40 de uh, milioane de locuri de muncă. Iată, cifre importante, mai ales dacă ne gândim și la efectele benefice pentru mediu și pentru sănătate, care trebuie să ne preocupe pe noi toți. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, doamna Paliadeli, un minut, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să îi mulțumesc domnului raportor pentru că a întocmit un raport serios, uh, obiectiv, uh, aprofundat, abordarea sa a fost una foarte potrivită. Este vorba de un subiect care îngrijorează Europa de ani de zile. Uh, Cred că sugestiile făcute în acest raport ar trebui să poată permite Comisiei și statelor membre să își adapteze mai bine politicile, ceea ce ne-ar permite să soluționăm problemele care diferă ca gravitate de la un stat membru la altul, dar o problemă care, în termen general, devine din ce în ce mai gravă. Statele membre trebuie să își informeze cetățenii nu numai uh, în școli, ci trebuie să restabilească o legătură de încredere pe marginea acestui subiect care privește pe toată lumea. Pentru mine este foarte important ca în momentul în care uh, se constată încălcări uh, ale regulilor privind mediul înconjurător să se ia măsuri pentru mine și cooperarea transfrontalieră este foarte importantă. Mulțumesc foarte mult. Are acum cuvântul doamna Manner, un minut și jumătate. Ensinnäkin haluan onnitella mietinnön. Mulțumesc. Aș vrea să-l felicit pe domnul raportor, pe domnul Liturgais, pentru acest raport uh, excelent. Între 2004 și 2010, Comisia pentru Petiții s-a ocupat de 114 petiții privind procedurile legate de gestionarea deșeurilor și legislația din domeniu. E ceva care îi îngrijorează foarte mult pe cetățeni. Există mari diferențe legate de punerea în aplicare a legislației în statele membre și ar trebui să luăm măsuri. Directiva cadru privind deșeurile este o directivă pe care doar șase state membre au reușit să o pună în aplicare la timp. Nu ar trebui să uităm niciodată că deșeurile sunt o resursă. Acest domeniu al deșeurilor e un domeniu în care putem crește șansele de ocupare? Vă mulțumesc! Ați vorbit cu 30 de secunde mai puțin. Iată, câștigăm timp. Doamna Miranda. Mulțumesc, uh, domnule raportor, felicitări. Din păcate, partidul dumneavoastră nu a susținut tot timpul acest, acest subiect când a fost la guvernare. Un exemplu este țara mea, unde gestionarea deșeurilor nu pune accent pe prevenire, reciclare și reutilizare, așa cum se cere la punctul 2 din raportul dumneavoastră. Uh, noi, uh, în, în avem uh, cantități foarte mari de deșeuri, 42% și uh, sistemul uh, de gestionare nu este adecvat chiar dacă există proiecte de incinerare a deșeurilor care afectează milioane de persoane, totuși nu se evaluează efectele asupra mediului și se alege o procedură rapidă. Nu se respectă nici punctele 16 și 18 în ceea ce privește uh, dialogul necesar uh, cu cetățenii care nu sunt de acord cu incineratoarele. Iată de ce cer să se respecte legislația europeană în ceea ce privește deșeurilor. Uh, vă rog foarte, mo- foarte mult să trimiteți raportul guvernului uh, din Galicia. Herzlichen Dank, Frau Kollegin. Als nächsten Redner teile ich das Wort. Mulțumesc. Și acum domnul Angurakis, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Raportul pe care îl discutăm descrie crimele de mediu comise în gestionarea deșeurilor și practicile catastrofice în general, din păcate, care se întâlnesc în Europa. Dar în loc de a propune să se lupte împotriva uh, marelui capital și corupției sale, uh, raportul îi publicizează, îi face publicitate uh, din potrivă. Uh, da, ă, directiva însăși ă, consolidează rolul marelui capital, din păcate, în poluarea Europei și prevede un fel de mix de deșeuri periculoase și nepericuloase. Da, ă, președintele întrerupe, dacă ați putea puțin spune președintele să scădeți puțin debitul verbal, pentru că se pare că interpreții au dificultăți. Uh, oratorul trebuie să reia de la început? Nu, dar vă rog mai încet puțin. Da. Mulțumesc. Uh, trebuie vorbit și despre rolul crimei organizate în ce privește punerea în pericol a mediului, pentru că se ascunde, din păcate, crima de clasă realizată de monopolurile din Uh, domeniul deșer, uh, gestionării deșeurilor în Grecia, în Argolia, dar și în alte regiuni, de exemplu, se acționează în detrimentul cetățenilor, se pune în pericol uh, sănătatea lucrătorilor din cauza depozitelor deschise și prezența deșeurilor toxice lângă locuințele acestora. Soluția noastră este să pur și simplu eliminăm această politică antisocială a Uniunii Europene pentru a garanta protecția mediului și securitatea lucrătorilor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Bor... Uh, mulțumesc că uh, și acum are cuvântul domnul Borghezio. Un minut, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Acesta este un raport foarte bun și foarte echilibrat, care corect se referă și la principiul subsidiarității, deci recunoaște rolul important jucat de statele membre. Însă, vorbește și de o Europa cu mai multe viteze. În ce privește Italia, în două, cu două viteze. Pe de o parte, anumite regiuni și localități, de exemplu Napoli, și regiunea Campania, care sunt o rușine pentru noi, care încă mai avem carte de identitate a statului italian. E o rușine pe care noi o denunțăm în continuu. Dar sunt și exemplele bune din Padania. Avem sute de primari, cei ai Ligii Nord, care sunt niște oameni civilizați și uh, învață pe cetățeni să organizeze uh, o reciclare a deșeurilor. Deci e o parte civilizată a țării noastre, un exemplu pentru Europa. Și petițiile permit să semnaleze autorităților europene, din păcate, situațiile negative, care, de exemplu, în campania, constituie un, un pericol și pentru turiștii europeni care vizitează acele zone. Colegul vi-am... Da, domnule Borghezio, vi s-a adresat un cartonaș albastru de către doamna Alfano. Doriți să răspundeți? Prize, Frau Alfano. Vă rog, doamna Alfano. Da, cred că este a ena oară că domnul Borghezio se referă la Padania. Aș dori să știu dacă e o țară din închipuire, o țară de bazm, uh, nu știu, dintr-o carte de povești, este această țară, Padania. Pentru... Și domnul s-a referit la uh, Napoli și la uh, campania care e administrată de guvernul de centru-dreapta. Nu știu ce este Padania, însă dacă mi se poate răspunde. Am târziu. Vă rog, domnul Borghezio. Da, în uh, documentele Parlamentului European, eu sunt uh, denumit președinte guvernului, al guvernului provizoriu al Padaniei. Deci vă rog, și în ce privește uh, indicatoarele uh, rutiere, se poate citi și acolo Padania. Deci nu este o fantezie, e teritoriul nostru barbar, dar și visător. Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor, domnul Bulan. Domnule președinte, vreau să-l felicit pe domnul raportor uh, pentru această muncă de foarte bună și lungile negocieri, precum și răbdarea de care a dat dovadă. Iată că acum uh, votăm acest raport foarte important. Acest raport uh, ne permite să arătăm uh, aici Consiliului și Comisiei care sunt îngrijorările și problemele cetățenilor uh, noștri. Iată, încă o dată ni se dovedește eficiența petițiilor în Europa. Petițiile privind mediul înconjurător sunt majoritare, iar deșeurile reprezintă una dintre principalele îngrijorări ale cetățenilor noștri. Acest uh, subiect este și unul societal. Consumăm prea mult și numai acum ne dăm seama că ce nu consumăm, aruncăm. Trebuie ca această conștientizare să se întâmple în rândul cetățenilor, dar acest uh, raport uh, ne uh, trezește la realitate și, pe, și trezește la realitate și statele membre care își dau seama că sunt depășite. Numai șase, șase state membre au transpus la timp directiva cadru privind deșeurile. Uh, numărul de plângeri primite uh, ne arată lipsa de transparență în ceea ce privește amplasarea depozitelor de deșeuri și uh, uh, infracționalitatea organizată este în creștere și statele membre trebuie să transmită un mesaj puternic întreprinderile care fac publice con, uh, contractele publice pentru a se îmbunătăți trebuie să fie sancționate. Dar și Comisia Europeană are un rol de jucat. Trebuie să verifice că directiva cadru privind deșeurile este aplicată cum trebuie. Acest dosar trebuie să devină mai vizibil, dar și mai credibil. Dacă nu se implică nimeni, atunci vom irosi timp și bani uh, prin proceduri de verificare și post-verificare care se pot întinde pe o uh, perioadă de ani de zile. Haideți să îi ascultăm pe petiționari și să punem capăt acestei risipe. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Avem un cartonaș albastru. Pentru domnul Rubic. De la domnul Rubic, mă scuzați. Deci avem uh, un cartonaș albastru de la domnul Rubic. Acceptați întrebarea? Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am o întrebare pentru domnul Boulan. vorbim despre lanțul deșeurilor, uh, despre resurse ce pot fi folosite. Cum uh, vom îmbunătăți pe viitor uh, triera și selectarea deșeurilor pentru a crea o plus valoare. Este posibil acest lucru? Cum rămâne cu programul de cercetare 2020? Acesta este un bun punct de plecare pentru folosirea mai eficientă a acestor resurse. Mulțumesc, domnule Bulon. Mulțumesc foarte mult. S-a abordat această chestiune a trierii selective, însă deocamdată nu pot să răspund mai mult la întrebarea adresată. Mulțumesc foarte mult. Domnul Pirilo. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt sute de petiții adresate Parlamentului European care provin din diverse țări ale Uniunii Europene și din asta se înțelege gravitatea problemei gestionării deșeurilor. E interesant în raport uh, de urmărit atenția rezervată uh, tratării deșeurilor în mod uh, ilegal. Asta se întâmplă în multe regiuni. Bine, în regiunea mea, cum a putut constata o delegație ENVI a Parlamentului European, s-a găsit un, ma- un mare procentaj de cesiu este un deșeu de tip nuclear, deși deci în Italia nu există centrale nucleare, deci e evident că problema este una europeană. Există un trafic ilegal de deșeuri care trebuie monitorizat și trebuie combătut, pentru că până acum a fost uh, ignorat de Comisia Europeană. Dar

Herzlichen Dank. Vă mulțumesc, dragă colegă. Acum începem procedura cash DI. Avem timp limitat. Cei care au participat aici de la începutul discuțiilor vor putea interveni. Începem cu doamna McGuinness. Un minut. Îi mulțumesc raportorului pentru munca la acest raport. Pentru mulți cetățeni care au făcut petiții, uh, ar trebui să ne dăm seama că există foarte mulți alți, alți cetățeni care nu conștientizează problema. De aceea ar trebui crescute aceste eforturi de conștientizare și aici și în țările noastre. Dacă oamenii ar fi obligați să viziteze niște gropi de gunoi care nu funcționează bine, poate că s-ar gândi de două ori înainte să arunce ceva la gunoi. De exemplu, în comitatul de unde provin eu, există o groapă de gunoi veche, foarte costisitoare, din cauza problemelor de mediu și din cauza greutăților celor care locuiesc în zonă. Îi cer comisiei să soluționeze problema uh, reciclării anvelopelor. Aici există multe activități ilegale și nu uh, obținem veniturile pe care le-am putea obține.

Es atbalstu tās idejas un domas. Mulțumesc, domnule președinte. Susțin uh, ideile exprimate în raportul pe care îl discutăm. Eu unul consider că ar trebui acordată mai multă atenție uh, prelucrării deșeurilor organice, mai ales în uh, regiunile agricole. Deșeurile organice uh, sunt uh, foarte ușor utilizabile, de exemplu, prin incinerarea lor, dar în acest proces se pierd foarte multe și dacă am utiliza aceste deșeuri într-un mod mai bun, dacă le-am reciclat mai bine, am uh, putea să obținem multe beneficii și comisia poate că ne-ar putea aloca niște resurse din cel de-al doilea pilon pentru reciclarea deșeurilor uh, organice. Mulțumesc! Mulțumesc. Acum, domnul Pașca, pentru un minut, vă rog. Za slovo, vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnă comisar. Deșeurile reprezintă un subiect uh, delicat pentru opinia publică. Iată de ce Comisia Europeană ar trebui să se asigure că directivele din acest domeniu sunt aplicate la nivelul statelor membre. La începutul anului trecut, Comisia a publicat un raport în care arăta că statele membre nu țineau cont în mod adecvat de protecția mediului în ceea ce privește gestionarea deșeurilor. S-au înregistrat uh, sute de uh, cazuri de depozite de deșeuri ilegale și mii de gropi de gunoi care nu se ridică la standardele europene. Comisia trebuie să facă mai mult. Prelucrarea deșeurilor ar putea să devină un domeniu economic uh, profitabil, iar reciclarea este benefică mediului înconjurător. Trebuie să facem mai multe pentru a avea mai, unități mai bune de reciclare a deșeurilor. Mulțumesc! Am spus spus mai devreme că trebuie să... Uh, că nu avem prea mult timp. Domnul Sichescu este ultimul vorbitor. Nielegalne czy prowadzone niezgodnie z przepisami. Vă mulțumesc, domnule președinte. Gropile de gunoi ilegal sau uh, incineratoare, incineratoarele ilegale reprezintă o problemă în multe din țările noastre. E un pericol la adresa sănătății opiniei publice, a mediului înconjurător, de asemenea e și o risipă mare de bani, deoarece am putea recupera materii prime valoroase din aceste reziduri, din aceste deșeuri. Trebuie făcute foarte multe eforturi, campanii de conștientizare a opiniei publice, să le explicăm oamenilor uh, că o bună gestionare a deșeurilor uh, reprezintă o șansă. Trebuie de asemenea o coordonare mai bună la nivel local, informații clare pentru locuitori, nu doar uh, privind uh, colectarea separată, ci întregul ciclu de viață și, trata- și um, de prelucrarea deșeurilor. E nevoie pentru asta de investiții în multe state membre și de aceea bugetul uh, comunitar ar trebui să fie o sursă de finanțare și de asemenea trebuie să existe un schimb de bune practici. Vă mulțumesc foarte mult! Acum, doamna Georgieva, numele Comisiei, Domnului. Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc tuturor eh, membrilor Parlamentului European pentru o discuție amănunțită care, de fapt, reflectă atitudinile cetățenilor noștri aș uh, avea următoarele remarci. În primul rând, pentru comisie, prioritatea numărul 1 este să spunem că, în primul rând, utilizăm, uh, reciclăm și reutilizăm. Și doar când nu e posibil acest ciclu, uh, recurgem la depozite, dar asta după niște evaluări de impact asupra mediului foarte stricte și ne uităm sigur și la modul în care se transportă deșeurile îl monitorizăm foarte serios. Și acum să vedem cum putem ajuta statele membre prin linii directoare, prin cele mai bune practici, dar de asemenea prin evaluarea planurilor de gestionare naționale ca să ne asigurăm că acestea corespund uh, recomandărilor noastre. Există țări uh, care se confruntă cu probleme grave. Pentru acestea noi vom face uh, planuri și întâlniri individuale pentru a accelera rezolvarea problemelor de acolo. Sigur, atunci când uh, nu se acționează, noi nu ezităm să demarăm procedurile de încălcare. Am demarat 19, 9 încă sunt pe rol și bun, în, ca ultimă resursă ne adresăm și Curții Europene de Justiție atunci când statele membre încalcă legislația Uniunii Europene în domeniul deșeurilor. Un, o treime din cazurile de mediu se referă la cazuri în care nu s-au gestionat deșeurile în mod corespunzător. Sunt de acord că nu doar că ar trebui să ne facem treaba la noi acasă, ci ar trebui să dăm și un exemplu pentru țările în curs de dezvoltare pentru că, sigur că și deșeurile de acolo au implicații pentru întreaga planetă și deci și asupra noastră. Și s-a spus aici că într-o perioadă de criză economică reciclarea și reutilizarea deșeurilor reprezintă o, o oportunitate economică și sunt complet de acord. Trebuie să profităm de această șansă uh, pe care ne oferă reciclarea deșeurilor. S-a referit cineva aici la deșeurile provenite din minerit. Uh, noi am elaborat un raport și am, avem cele mai uh, severe prevederi din lume în aceste cazuri și co- colaborăm cu țările, inclusiv cu România, ca să ne asigurăm că se respectă prevederile directive și se pun în aplicare. Și da, mă scuzați, domnule președinte, că îmi depășesc puțin timpul, dar un punct uh, în ce privește publicitatea sau atragerea atenției publicului. Eu uh, am avut uh, întreaga mea activitate, m-am ocupat de protecția mediului, asta pentru că niște membri familiei mele au fost afectați personal sau îmbolnăviți din cauza poluării pânzei de apă freatică. Și deci sunt complet de acord și sunt și eu îngrijorată ca toți membrii Parlamentului din cauza situației mediului. Mulțumesc, președintele. Mulțumesc, doamnă comisar. E important că ați putut să vă ocupați și de public, pentru că este un caz care vine, un document care vine de la Comisia pentru Petiții. Și acum, domnul Iturgais Angulo, Angulo pentru două minute, are cuvântul. Grazie, Mulțumesc, domnule președinte îi mulțumesc cu precădere doamnei Georgieva, doamnei comisar, pentru opiniile foarte interesante și le mulțumesc colegilor care au intervenit. Aș vrea să le spun unora dintre ei care vorbeau dacă această dezbatere ar fi trebuit să aibă loc sau nu la Comisia de Petiții, în primul rând și apoi aici. Domnule președinte, eu aș vrea să apăr Comisia de Petiții. E locul potrivit pentru a dezbate pe marginea acestor probleme și spun asta pentru că cetățenii petenții s-au adresat Comisiei pentru Petiții. Comisia de Mediu Înconjurător poate să facă rapoarte, avize, alte comisii se pot implica, însă atunci când cetățenii ni se adresează, vor un răspuns din partea noastră. Vor să venim cu o soluție la problemele pe care le au. Și nu putem cum, nu avem cum să deturnăm atenția, deoarece altfel Comisia pentru Petiții nu ar mai avea motivul de a exista aici, la Parlamentul European. Aș vrea de asemenea să le spun unor colegi că în petiții s-a vorbit de fiecare dată de incapacitatea frecventă a statelor membre de a-și respecta obligațiile legale. În acest raport, de asemenea, s-au uh, prezentat toate aceste probleme și le cerem prin raport statelor membre să transpună uh, directiva cadru imediat și să respecte toate cerințele prin uh, stabilirea și uh, întocmirea unor planuri de gestionare a deșeurilor. Prin urmare, domnule președinte, cred că odată cu acest raport după ce am auzit spusele doamnei Georgieva, numele comisiei, cred că am uh, lansat uh, o cale directă pentru soluționarea problemelor prezentate de către deputații din toate grupurile politice. Cred de asemenea că punem accentul pe faptul că nu ne putem permite să mai așteptăm și că nu mai putem privi în altă parte atunci când trebuie soluționate atâtea probleme ridicate în numeroasele petiții care vin din statele membre. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Încheiem acest punct de pe ordinea de zi. Un comentariu personal pe care nu îl voi mai face pe viitor. Vă mulțumesc foarte mult pentru cooperarea dumneavoastră. A fost prima mea reuniune și ați fost foarte disciplinați, lucru pentru care vă mulțumesc. Bineînțeles, fără persoanele care se află alături de mine, la stânga și la dreapta, n-aș fi putut uh, conduce atât de bine ședința. Trecem la raportul doamnei